lucrurilor de interes general și trebuie să vă spun că aștept cu nerăbdare propunerea Comisiei în acest sens. Mulțumim, doamna Gebhardt. Cu aceasta încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Lene, cooperarea consolidată în domeniul unui uh, protecției unui uh, brevet unitar. Domnul raportor, domnul Lene, are cuvântul 4 minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este vorba aici, pentru a doua oară, de, consolid- de cooperarea consolidată. Deja, la dreptul familiei, acum câteva luni, am, am uh, decis asupra unei cooperări consolidate conform tratatului de la Lisabona, acum este a doua, a doua oară. Este vorba de o decizie procedurală pură și o spun foarte clar, nu discutăm conținutul la ora actuală, o vom face mai târziu. Dați-mi voie să mai menționez faptul că am putut constata cu mare bucurie că și președinția maghiară este prezentă astăzi. Este o premieră pentru că este pentru prima dată în istoria Parlamentului European că luni după masă președin, președinția este prezentă. Ne arată și importanța acestui dosar. Din 2001 discutăm brevetul european pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene. Parlamentul, în raportul Palacio, a oferit soluții foarte concrete și a luat o poziție foarte concretă cu privire la uh, Uh, soluții în ceea ce privește patentul. În Consiliu nu s-a ajuns la un acord din două motive. Odată, uh, ce fel de instanțe ar fi competente pentru ce tip de litigi și, în al doilea rând, din cauza problemei limbilor. Problema instanțelor competente va putea fi um, soluționată cât se poate de curând, să sperăm, în martie, în urma unui aviz al Curții Europene de Justiție. Însă, în ceea ce privește limbile, nu suntem cu nimic mai departe. Președinția belgiană a putut constata anul trecut că o soluție nu este posibilă la ora actuală uh, în uh, cu unanimitate, așa cum este ea prevăzută în tratatul de la Lisabona. Există o co- contradicție între uh, principiul conform căreia există 23 de limbi um, 23 de limbi oficiale uh, care au aceleași drepturi și principiul că traducerea unui brevet costă foarte mult. Dacă ar trebui să traducem un brevet în toate limbile indiferent de riscurile cu privire la posibile litigi care ar putea să uh, apară, practic IMM-urile nu pot să facă nimic cu acest brevet pentru că este mult prea scump. Așadar, uh, la ora actuală, acest tip de patent este ceva numai pentru marile întreprinderi, nu pentru cele mici. Iar acest lucru trebuie să se schimbe. Parlamentul European din 2000, de zeci de ori a solicitat prin rezoluții progrese în domeniul legislației uh, brevetelor, având în vedere și strategia Europa 2020 și tratatul de la Lisabona. E bine, cred că este suficient. Președinția belgeană a solicitat Comisiei să vină cu o propunere concretă cu privire la cooperarea consolidată. Comisia a preluat această uh, solicitare, Consiliul ne-a solicitat cooperarea, Comisia Jurii a votat cu 16 voturi pentru și 5 împotrivă pentru această procedură. Multe state membre sprijină această propunere și cred că este pur și simplu momentul să facem un pas înainte și, și Parlamentul trebuie să sprijine această procedură pentru a vedea o luminiță la capătul tunelului. Închei cu un ultim punct. În Europa nu avem foarte multe resurse. Ceea ce avem este inteligența noastră, creativitatea, ideile care se nasc pe acest uh, continent. Și pentru noi este esențial ca aceste idei să fie protejate. Și mă întreb cum putem să ne protejăm ideile față de China, India și multe alte state care se dezvoltă la ora actuală și cum putem să le, le spunem lor că trebuie să, să protejeze drepturile de proprietate intelectuală dacă nu o facem noi în Europa. Acesta este motivul pentru care fac apel la dumneavoastră să votați și să sprijiniți pen, uh, această propunere pentru o cooperare consolidată în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, uh, din partea președinției maghiare, doamna Gări. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, este un adevărat privilegiu pentru mine să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră. Așa cum a menționat domnul Lene, președinția este prezentă luni din cauza importanței acestui dosar. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru abordarea sa constructivă față de eforturile Consiliului de a îmbunătăți condițiile de obținere a protecției unice a brevetelor. De asemenea, dorim să mulțumim președinției belgiene pentru eforturile susținute de a crea un sistem unitar al protecției brevetelor. În al doilea rând, vreau să vă spun că în această dimineață Consiliul a hotărât cu o mare majoritate să vă ceară avizul conform pentru autorizarea procedurii de cooperare întărită în acest domeniu. În funcție de acest aviz, Consiliul Competitivității pe 10 martie va trece probabil la adoptarea deciziei de autorizare. Președinția maghiară acordă o importanță deosebită îmbunătățirii competitivității UE și de asemenea susținerii companiilor IMM care operează în Uniunea Europeană. Este responsabilitatea noastră să îi ajutăm în vederea inovării, care este una dintre forțele motoare ale competitivității, atât la nivel european cât și mondial. A fost clar încă de la început că unul dintre elementele cheie care va susține acest obiectiv ar fi crearea unui sistem de brevete european, care a fost deja întârziat cu peste 30 de ani. Manținerea statu quo-ului nu este o opțiune. Milioane de euro sunt cheltuite în fiecare an pe traduceri și pe cheltuieli administrative pentru a obține protecția brevetelor în 27 de sisteme juridice diferite. Și aceasta în timp ce în Statele Unite un inventator poate obține un brevet pe întreg teritoriul Statelor Unite plătind în jur de 1850 de euro. În același timp, în Uniunea Europeană, aceasta ar costa 20.000 de euro pentru doar 13 state membre. Calculele făcute arată că companiile europene suferă de o pierdere de 7 până la 800 de milioane de euro din cauza unui uh, lipsei acestui sistem de brevete. Pot să vă spun de asemenea că această sumă ar putea fi utilizate foarte bine, de exemplu, în cercetarea tehnologică. Piața internă în ceea ce privește sistemul de protecție a brevetelor nu există la ora actuală solicitantul trebuie să facă față celor 27 de sisteme diferite și, în practică, protecția este obținută doar pe o anumită parte a teritoriului european. Aceasta creează probleme serioase în ceea ce privește libera circulație a bunurilor care sunt protejate de brevet în anumite jurisdicții, însă care pot fi produse fără probleme în alte regiuni. Preferența noastră a fost întotdeauna acordată creierii unui adevărat sistem de brevete care să acopere teritoriul celor 27 de state membre. Regretăm de aceea că negocierile referitoare la regimul lingvistic au ajuns într-un impas, fără să existe o perspectivă de a ajunge la consensul necesar pe viitor. De asemenea, aș vrea să subliniez că Factorii de decizie europeni trebuie să facă progrese foarte rapid. Tabela de marcaj a inovării europene confirmă că există deja un decalaj foarte mare între performanța de inovare între Statele Unite și Japonia și Uniunea Europeană și economiile emergente de asemenea sunt în urma noastră. Regulile de brevetare nu sunt singurul factor care determină inovarea, dar importanța lor este foarte clară pentru toată lumea. În fiecare an lucrăm cu regulile actuale, cu sistemele fragmentate care devin din ce în ce mai puțin competitive și atrăgătoare. În aceste circunstanțe, majoritatea statelor membre consideră că această creare a unui sistem unic de protecție a brevetelor în sistemul de cooperare întărită este singura soluție la ora actuală. 25 de state membre au cerut în mod oficial acest lucru pentru a ajunge la o cooperare întărită. Așteptările lor sunt de a avea rezultate concrete cât mai repede cu putință, iar președinția va face tot ce va putea pentru a asigura progrese în acest domeniu. Pe de altă parte, președinția trebuie să fie atentă la obiecțiile și rezervele menționate de Spania și Italia. Aș vrea acum să mă adresez deputaților din Spania și Italia în limba lor maternă. În primul rând, pentru deputații din Spania. Avem încredere că prin cooperarea întărită și prin crearea unui sistem unic de brevete europene vom face într-adevăr un pas important înainte pentru a ajunge la un sistem de protecție unic a brevetelor care să acopere toate statele membre și întreg teritoriul Uniunii Europene. Și acum pentru prietenii noștri din Italia. Aș vrea să subliniez un lucru aici pentru a evita orice fel de neînțelegere. Nu există nicio companie și nicio persoană care să fie exclusă din acest sistem unic de protecție a brevetelor. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdarea dumneavoastră și aștept să lucrez cu dumneavoastră în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Guri. Iar acum, domnul comisar Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor eurodeputați, ceea ce propuneți dumneavoastră pentru o cooperare consolidată va constitui un pas decisiv pentru a veni în întâmpinarea întreprinderilor europene, inventatorilor europeni, prin acest brevet european. Pentru că ă, în acest domeniu există o situație inadmisibilă pentru competitivitatea continentului nostru, ținând seama de faptul că, pe plan mondial, competiția este foarte dură. Deci, trebuie să stimulăm inovația, creația în domeniul industrial. De aceea, pe 13 ianuarie 2010 m-am angajat în fața dumneavoastră să determin ca acest dosar să poată să progreseze și de altfel comisarul european precedent a stimulat de asemenea acest de mers. Datorită acțiunii președinției belgiene, dosarul a fost completat, ameliorat și chiar dacă nu s-a ajuns la unanimitatea pe care contam în acest dosar. Dar, bazându-ne pe tratatul de la Lisabona, putem coopera acum într-o manieră mai strânsă și cu dumneavoastră și deja există un demers în partea a ă, peste 10 state membre, dar să ne gândim că suntem de fapt 25 de state membre care trebuie să-și exprime acordul pentru punerea în um, acțiune pentru a implementa un brevet european. Trebuie să existe voință în acest sens și președinția maghiară um, demonstrează că dorește acest lucru, îi sunt recunoscător. Bineînțeles că și uh, dumneavoastră, domnule Klaus Hanner Line și comisiei în care activați, trebuie să uh, vă mulțumesc pentru că uh, prin demersurile dumneavoastră putem încerca să progresăm în acest dosar. Comisia Europeană dorește ca această cooperare consolidată să devină o realitate și că toate statele membre să adopte această propunere, care din punct de vedere politic este acceptabilă uh, pentru toate statele și este necesară pentru toate întreprinderile europene. De aceea sperăm că va exista la un moment dat o adeziune unanimă pentru acest demers ca să putem uh, stimula activitatea inventatorilor europeni. În calitate de comisar de specialitate, voi vedea asupra compatibilității cooperării consolidate în baza tratatului, um, respectând și regulile pieței interne unice. Um, protecția unică, așa cum a spus și în spaniolă și în italiană doamna Gării, trebuie să fie um, accesibilă tuturor statelor Uniunii nu trebuie să existe nici un fel de discriminare, pentru că altfel această protecție unitară uh, nu va putea să uh, servească uh, toți inventatorii și toate întreprinderile. Trebuie să existe, bineînțeles, și uh, posibilități de traducere, dar trebuie să încercăm ca aceste costuri de traducere să fie reduse pentru că nu trebuie să existe un impact economic negativ. Comisia regretă că deocamdată acordul celor 27 de state membre nu a devenit posibil, dar noi sperăm că această cooperare intensificată uh, va avea loc și că vom acționa pe acest proiect de regulament astfel încât să putem progresa cât mai repede posibil și să, să uh, oferim întreprinderilor noastre în felul acesta o valoare adăugată. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Mulțumesc domnului comisar Barnier. Iar acum vorbitorii numele grupurilor politice. Primul, colegul Baltasare din partea PPE. Presidente, egregio comisario, colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, Iată, cu o viteză impresionantă și cu un dinamism deosebit, Parlamentul arată cum anume putem să emitem primul act normativ uh, care dorește să unifice piața internă europeană prin intermediul brevetelor europene, subiect care se află pe ordinea de zi europeană deja de mulți ani încoace, însă propunerea pentru o directivă privind traducerile a fost pusă pe masa de lucru în iunie anul trecut pentru prima dată. Anul trecut, în decembrie, Consiliul a marcat uh, lipsa de unanimitate și dificultatea de a ajunge la un uh, rezultat unanim pe viitor. Voi menționa rapiditatea cu care Parlamentul a tratat acest subiect și să sperăm că vom putea utiliza ca exemplu uh, acest fapt. Iată că am spart anumite rețele în acest uh, dosar, uh, aducând pe ordinea de zi un act legislativ într-o manieră mult mai eficientă. Nu aș dori doar să vorbesc în numele statului meu, care deocamdată se opune cooperării consolidate, fiindcă Consider că cooperarea în domeniul patentelor este importantă pentru evoluția sistemului antreprenorial european în ansamblul său. Aș dori să menționez câteva aspecte semnificative din punct de vedere legislativ și din punctul de vedere al actelor normative viitoare privind brevetele. Avem, trebuie să realizăm că un vot pentru cooperarea consolidată va legitimiza sistematic aplicarea uh, uh, unui instrument pe piața internă care trebuie să fie un instrument de ultim resort. Am creat un precedent care ar putea fi utilizat în toate sferele pieței interne. Mai mult decât atât, când tratăm alte chestiuni la Parlamentul European, noi am putea să ne exprimăm opiniile într-o manieră autonomă, individuală, și am putea astfel să intervenim în interesul indivizilor din statele noastre, în numele întreprinderilor. Mulțumesc, președinte, domnul Rapca, în numele Societății și Democraților. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, argumentația raportorului este corectă. Nu am ce adăuga la ea în grupul meu politic. De asemenea, toată lumea este de acord cu această colaborare consolidată. Sigur că în fiecare grup politic există câteodată și o opinie deviantă. Este normal să se întâmple așa. Dar eu cred că ceea ce a spus raportorul, ce a spus președinția Consiliului, ce a spus comisarul, demonstrează că a sosit momentul să acționăm. Nu mai putem să ne permitem să pierdem timpul. Ehm, sigur că lucrurile nu pot să se rezolve de azi pe mâine, dar ehm, Trebuie de asemenea să eliminăm toate argumentele greșite, pentru că ehm, de când a făcut Comisia ultima propunere anul trecut, s-a discutat despre regimul lingvistic, dar nu a fost atunci o noutate, pentru că de fapt de 10 ani tot discutăm despre regimul lingvistic. Dacă ne gândim ce modele diferite au fost prezentate în ultimele luni, eh, eh, zău că nu se mai poate spune că nu am discutat destul. Acum, în sfârșit, trebuie să tăiem nodul gordian. Uh, unii au spus că riscăm să distrugem piața internă. Păi în ce privește patentele uh, europene uh, care până acum nici nu existau, nu avem ce să distrugem. Eu cred că printr-un patent european piața internă ar avea mai degrabă de câștigat. Și un alt argument care merită să fie luat în seamă se spune că uh, Parlamentul, dacă va fi de acord cu această cooperare consolidată, um, ar pierde din drepturile care îi uh, parvin. Nu este adevărat. Nu pierdem nici un fel de drepturi. Noi suntem de acord cu o colaborare consolidată și în felul acesta avem toate drepturile de a fi consultați inclusiv în ce privește regimul lingvistic și avem și dreptul de codecizie, când va fi vorba inclusiv de jurisdicție și de alte aspecte legate de, de acest brevet european. Mulțumesc colegului Rapca, iar acum pentru două minute din partea grupului ALDE, doamna Wikström. Mr. Speaker. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Lene pentru raportul său excelent. Aș vrea, de asemenea, să mulțumesc și domnului comisar Barnier, care a permis să se facă progrese în acest dosar. Iată, au trecut uh, câteva decenii de când tot discutăm pe această temă și era foarte clar că la Consiliu nu era posibil să se ajungă la unanimitate pentru a lua o decizie. Multe state membre au cerut să se aplice această cooperare consolidată. Aș vrea să spun aici că această cooperare deschisă între toate statele membre de aici permite acest lucru. Chestiunea pe care o tratăm astăzi este de a vedea dacă suntem de acord cu dorința exprimată de Consiliu în sensul acestei cooperări consolidate. Grupul liberal și eu însă considerăm că Parlamentul European ar trebui să salute această dorință venită din partea Consiliului, așa cum a făcut-o și domnul raportor, domnul Lene. Trebuie să protejăm cu orice preț inovația, astfel încât noile descoperiri să devină produse utilizabile care să creeze o nouă creștere economică și locuri de muncă. Astăzi va trebui să cerem protecția brevetelor pe întreg teritoriul european. Situația este foarte delicată. Un brevet în Statele Unite costă în jur de 1800 de euro, iar în Europa în jur de 20.000 de euro, de 11 ori mai mult, ceea ce nu poate fi acceptat. Marile multinaționale care au departamente juridice foarte bune întotdeauna găsesc o soluție și indiferent de configurația juridică, până la urmă micile întreprinderi, micii inventatori sunt cei care plătesc prețul. Iată de ce a venit timpul să poată profita de invențiile lor astfel încât pe viitor să devină principalii angajatori ai Uniunii Europene, pentru că avem mare nevoie de locuri de muncă. Iată de ce nu mai avem timp de pierdut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Wikström, iar acum din partea verzilor, doamna Lichtenberger. Mulțumesc, dragi colegi. Un brevet european ar aduce în anumite domenii economice și științifice o îmbunătățire. Recunosc, speranțele sunt puțin exagerate în legătură cu beneficiile acestui brevet european. Eu aș dori să abordez subiectul cooperării consolidate și să mă exprim împotriva acesteia. Uh, am uh, discutat adesea despre uh, chestiuni ce țin de divorț în materie de cooperare consolidată și imediat după uh, acest subiect am trecut la următorul, brevetul european. Ei bine, dacă noi vom continua cu aceste autorizații pe bandă rulantă, nu vom face decât să avem uh, doar cooperări consolidate. Fiindcă, iată, prin Consiliu, acționat prin Consiliu este mult prea dificil și consumă mult prea mult timp. Din câte țin eu minte, nu asta ne-am propus uh, atunci când am discutat inițial despre cooperarea consolidată. Buna guvernanță este un alt subiect despre care se discută adesea aici. A, buna guvernanță uh, conține și termenul de transparență și previziune, lucruri care pot să capete forme diferite în diferite domenii. Și care nu pot fi neapărat promovate prin cooperare consolidată. Deci, pentru viitor, mi se pare că este o chestiune extrem de problematică dacă pentru fiecare domenii diferite avem subgrupe de state care, iată, ajung să cadă de acord asupra unui subiect. Este frumos să spunem că, da, sunt invitate și alte state, dar cu ce condiții? Mi-ar fi plăcut ca de data aceasta să se stipuleze uh, șansa la o unitate prin negocieri mai îndelungate. Consider că drumul cooperării consolidate în domeniul brevetelor nu este cel corect și de aceea nu voi vota pentru acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger, spune domnul președinte. Acum, pentru un minut, în numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Ziobro. Mulțumesc. Există de mulți ani o discuție în Europa în legătură cu introducerea acestui patent comunitar unitar. Eu, în calitate de specialist, aș spune că s-ar putea reduce costurile pentru patente, pentru întreprinderile din Uniunea Europeană, ceea ce ar fi fost foarte important, mai ales pentru sectorul IMM-urilor. Iar aceasta este direcția care se îndreaptă și recomandările din partea Comisiei Europene. Oricum, ar trebui să acordăm atenție acestor aspecte controverse și s-a spus deja că există o problemă legată de traducere traducerile care ar fi efectuate de către Oficiul European pentru Patente și care se garantează doar în trei limbi. Sigur că este o problemă de ce doar în trei limbi și care să fie aceste limbi și de ce nu în toate limbile. Bineînțeles, însă că trebuie să ne gândim că și întreprinzătorii eh, vor eh, trebui să folosească aceste limbi. Mulțumesc. Iar acum, în din partea grupului EFT, domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a încercat întotdeauna să obțină o legislație europeană pentru brevete, însă la Consiliul nu s-a ajuns la un vot unanim. Comisia acum dorește să meargă mai departe cu acest dosar și aceasta ne demonstrează că se dorește să se construiască un adevărat imperiu european. Aceasta va impune și mai multe poveri administrative pentru companii. Deci, aceasta proiect a fost condus de 12 uh, state membre care nu include Regatul Unit și, de altfel, uh, coaliția la guvern uh, în Marea Britanie promovează acest lucru, deși celelalte proiecte europene nu s-au implicat. Dacă un partid conservator s-ar fi implicat într-un astfel de proiect, ar fi făcut foarte mulți bani și ar fi profitat foarte mult și poate ar fi putut reduce datoriile naționale. Mulțumesc, iar acum uh, alți vorbitori. Doamna Galo pentru două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Încă uh, de la începuturile umanității ne-am pus întrebări legate de rostul vieții și uh, ale morții. Dar uh, dacă din 1970 Uniunea Europeană nu a putut să învingă dificultățile legate de brevetul comunitar, mi se pare de-a dreptul disperat. Uh, disperant. Pentru că s-au desfășurat activități intense. Trebuie să ne gândim Ehm, că uh, în intervenția președinției maghiare ehm, s-a acordat atenție colegilor uh, spanioli și italieni. Eu înțeleg foarte bine acest lucru, numai că astăzi nu este vorba despre ehm, a rezolva uh, o problemă lingvistică. Propunerea Comisiei Europene de la 1 iulie 2010 se bazează pe regimul lingvistic al Oficiului European pentru Brevete, care și-a dovedit până acum eficacitatea. Dar, ă, repet, problema lingvistică nu este în centrul atenției. Important este ca 25 ă, de state membre să aibă o cooperare intensificată. Noi ă, Ă, ne gândim că întreprinderile ă, europene își plătesc astăzi ă, brevetele mult mai scump decât întreprinderile americane. Și trebuie să depășim această dispută. Va trebui și vom avea timpul necesar să rezolvăm problemele politice în perioada următoare, dar trebuie să avansăm Trebuie să susținem recomandarea domnului Leine în acest marș lung, lung în direcția brevetului european. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc doamnei Galo. Doamna Frașicova Benova se pare că nu este prezentă în sală. Atunci, pentru un minut, colegul Cociușnic. Dame, panove. Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar, în uh, declarația sa privind starea lunii, președintele Obama solicita consolidarea în domeniul inovării și spunea că inovarea este sputnicul generației noastre. Mă bucur să văd că Uniunea Inovării transmite un mesaj foarte important la nivel european, că trebuie să consolidăm poziția Europei la nivel uh, competitiv global. Inovarea este cea care ne va aduce mai departe și protejarea unui brevet unic european este foarte importantă pe piața globală. De aceea, iată, acest instrument crucial pentru dezvoltarea inovării în Uniunea Europeană este acum tratat doar de, an, din prisma unor chestiuni secundare, chestiuni lingvistice. Ar trebui să mergem mai departe. O să sprijin acest lucru, chit că anumite state nu, uh, ne vor, uh, nu ni se vor alătura. Haideți să nu lăsăm ca generația Sputnik să se piardă. Mulțumim, spune președintele, domnul Istrus White. La Uniune... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are valori precum egalitatea, solidaritatea și respectul față de toate limbile. Cu toții suntem de acord față de aceste principii. Spaniolii sunt de acord cu un sistem de brevete pentru întreaga Uniune Europeană și vreau să mulțumesc cu această ocazie raportorului Lene. Susținem tot ceea ce susține piața internă și îmbunătățește această piață, însă pentru această chestiune atât de importantă a fost ales un drum în tratat și anume cooperarea consolidată care ar trebui să fie o resursă de ultimă instanță. Din punctul nostru de vedere, această cooperare consolidată pe care o vom vota mâine este contrară articolelor 138 și 368 din tratat. Cred că Consiliul a schimbat regulile jocului. Noul tratat este un instrument foarte bun pentru Uniune, însă aceasta nu poate fi utilizat pentru a avea Europa cu mai multe niveluri. Multe țări care susțin această cooperare consolidată vor avea de suferit consecințele în curând. Și dacă Comisia și Consilia vor utiliza acest procedură, până la urmă cu toții avem de pierdut. Președintele intervine și roagă vorbitorul să vorbească un pic mai încet. După cum vă spuneam, spaniola este vorbită de 850 de milioane de vorbitori. Din cele trei limbi propuse de comisie pentru sistemul de brevete, doar una din aceste limbi poate fi comparată cu spaniola. Și atunci mă întreb ce criterii au fost uh, urmărite aici. Cel al eficienței, ne putem, uh, putem face economii nu doar în ceea ce privește prețul brevetelor. A fost un criteriu de oportunitate temporară care s-a impus pentru că nu Spania s-a a cerut în trecut să nu se ajungă la un astfel de sistem de brevete. E vorba aici de un criteriu politic, oare, însă trebuie să avem grijă cu aceste manevre burocratice care fac ca mulți cetățeni europeni să fie îndepărtați de realitatea europeană. Sistemul propus de Comisie până la urmă nu permite cetățenilor să se exprime în limba lor maternă. Reprezintă un privilegiu pentru unii și o discriminare a concurenței. Aceasta fragmentează piața și creează incertitudine juridică. Această bătălie va duce până la urmă la alte bătălii în fața Tribunalului de Justiție, așa cum arată guvernul meu. Cele trei instituții trebuie să răspundă și să ne spună de ce nu s-a făcut uh, față sugestiilor propuse de celelalte state. Această propunere nu respectă spiritul tratatului pe care Spania l-a respectat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lopez. Urmează domnul Berlinguer. Un minut. Domnule președinte, este inacceptabil faptul că nu există un brevet unic european. Întreprinderile europene sunt dezavantajate din acest punct de vedere. Iată, costurile sunt la noi de 10 ori mai ridicate decât la concurenții noștri din America și Japonia. Fragmentarea drepturilor de autor face ca întreprinderile să stagneze. Comisia vizează o cooperare consolidată în ceea ce privește uh, Uh, chestiunea lingvistică. Să nu uităm că sunt vizate 25 de state din cele 27, deci condițiile politice se modifică. Poate că ar trebui să ne îndreptăm în direcția uh, în direcția registrului lingvistic, astfel încât uh, să protejăm limbile noastre. Sigur că dorim să protejăm, de exemplu, italiana, Guvernul nostru, iată că nu ține cont de importanța ale dar nu și în ceea ce privește chestiunea de patente. Mulțumesc, spune uh, președintele. Urmează domnul Masip Hidalgo. Un minut este... Domnule președinte, această procedură e o înșelăciune pentru ca Franța și Germania să treacă în fața Spaniei. E vorba de o limbă care se vorbește nu doar în Europa, este o limbă a altor 700 de milioane de persoane, așa cum a spus domnul Lopez Isturiz, în restul lumii. Aceasta reprezintă mai mult decât totalul europenilor și trece și în fața italien, italianei, așa cum s-a spus mai devreme, pentru că italiana și spaniola erau recunoscute precum limbă chiar în registrul brevetelor. Procedura este foarte nesigură și aceasta provoacă îngrijorări companiilor europene precum Digital Europe, BlackBerry, Nokia, Siemens, care și-au manifestat această îngrijorare în ciuda încercării de blocaj din partea unei șefe a departamentului de la comisie și sper că acest manifest să ajungă la toată lumea. Nu știm care va fi sentinția și care va fi jurisdicția aplicată acestor instrumente, așa că, doamnelor și domnilor, vă rog să dăm dovadă de demnitate. Această cooperare consolidată trebuie făcută fără nicio grabă și aceasta trebuie să ducă la o adevărată consolidare. Iar graba care se aplică la acest proces a permis azi dimineață la Consiliu să se ia decizii în cadrul Consiliului pentru Educație. Vreau să mulțumesc reprezentantei Ungariei pentru că a vorbit în italiană. Mulțumesc, întrerupe președintele. Colegii Urmează domnul Mölzer, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Multilingvismul este, iată, un, este ceea ce ilustrează diversitatea uh, la nivel european. În ceea ce privește brevetul european, iată că chestiunea lingvistică uh, a fost pusă în discuție de 30 de ani. 30 de ani în care, iată că firmele Uh, ajung să fie dezavantajate pe piața globală, filmele europene. Chestiunile nemateriale, precum brevetele, sunt greu de redat în cifre. Și dar acestea sunt luate în calcul în, modul, în momentul în care trebuie să accesezi un credit sau ai nevoie de un rating. De aceea, uh, tot ceea ce ține de brevete, ce ține de noul brevet european, uh, este tradus acum la nivel european doar uh, în engleză, germană și franceză, fapt care ușurează chestiunea din punct de vedere birocratic. Engleza uh, își găsește o întrebuințare universală în domenii precum IT sau medicină. De asemenea, germana, engleza și franceza sunt limbi uh, care pot fi înțelese cu ușurință de mare parte din populație. Și pe mine mă bucură în special faptul că, iată, germana este plasată aici ca fiind prioritară, fiindcă în 2007 a fost declarată limba cel mai mult vorbită în uh, Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Melță, spune președintele. Trecem la procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Doamna Carvalho. Mulțumesc. Ministră. Mulțumesc, domnule președinte Mulțumesc și domnului comisar. Crearea unui brevet european va stimula dezvoltarea științifico-tehnică în Uniunea Europeană. Nu am rezerve legate de brevetul comunitar, dar am rezerve în ce privește regimul lingvistic. Eu cred că atunci cea mai bună soluție ar fi să acceptăm doar engleza. Dar dacă uh, vor fi traduceri și în alte limbi, atunci trebuie să ținem seama și de portugheză, pentru că în lumea occidentală, după engleză și spaniolă, portugheza este limba cea mai frecvent vorbită. Mulțumesc doamnei Carvalho, iar acum doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Cunoașterea în Uniunea Europeană este o prioritate. Acest lucru a fost dus până acum cu succes. Totuși, acest lucru nu se întâmplă cu claritate în Uniunea Europeană și mi-a părut rău să aud că președinția belgiană nu a reușit să termine directiva pentru brevete așa cum se planificase, dar sper ca președinția maghiară să facă tot ce poate în următoarele luni pentru a trece la următoarea fază și anume cooperarea consolidată. Timpul este singura resursă care nu este regenerabilă. Dacă pierdem timpul, nu-l vom mai putea recupera, pentru că nu putem conduce Europa doar prin programe de austeritate. Avem nevoie de o extindere, de o nouă cercetare și de aceea este atât de important pentru Europa ca sistemul de brevete să funcționeze prin cooperarea consolidată sau printr-un alt sistem. Aș vrea să doresc uh, succes celor care participă în acest proces și, fiindcă sunt uh, maghiară, bineînțeles vom renunța la limba noastră, dar acesta este un preț mic pe care trebuie să-l plătim față de avantajele pe care le vom avea cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Herzog. Domnul Mandus. Dank u, voorzitter. Uh, ik wil uh, commissaris Barnier... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc domnului comisar Barnier pentru curajul pe care l-a arătat pentru a prezenta lucrurile așa cum a făcut-o. Pentru că la audiere ne-a promis că în această legislatură lucrurile să um, ajungă la o rezolvare și sper ca acest lucru să se realizeze. Suntem de acord cu o cooperare consolidată sau nu? La această întrebare trebuie să răspundem din păcate, deja lucrurile sunt uh, privite diferențiat și um, există uh, diferențe între limbi ca fenomene culturale, dar de fapt în practică acest regim lingvistic s-a dovedit uh, deja că poate să funcționeze și cu costuri destul de reduse Acum, prin această dispută legată de regimul lingvistic, blocăm practic progresul. Eu cred că în felul acesta vom avea dificultăți. Am putea să încetăm uh, această dispută. Mulțumesc, domnului Manders. Colegul Harbour. Uh, Mr. President. Domnule președinte, când am uh, venit în 99 prin pentru prima dată în acest parlament, Brevetul european era pe ordinea de zi. Am, mi-amintesc că am uh, lucrat cu domnul Lene pe raportul Calasio. Sunt încântat că în sfârșit începem să progresăm. Să nu subestimăm importanța acestei propuneri, dragi colegi. Este importantă pentru competitivitatea economiei europene. La ora actuală uh, dezbatem un uh, plan numit Uniunea Inovării dar să nu uităm că acest continent trebuie să fie unul mult mai inventiv, trebuie să investim în, invest, în invenții și pentru asta este nevoie să avem un uh, sistem clar reglementat de brevete. Uh, sigur, uh, planul acesta de Uniunea Inovării este unul deocamdată imaginar. Sper ca colegii noștri spanioli să ni se alăture la sfârșit, fiindcă nu putem să mai lăsăm în așteptare acest proiect. La nivel global, toată lumea, iată, dorește să fie activă pe piața inovării. Mulțumim, domnule Harbour, și însănătoșire grabnică, spune președintele vorbitorului care a început să tușească. Urmează domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Toată această discuție ne dezvăluie forma și conținutul condițiilor în care lucrăm și a felului în care unii doresc să-și apere interesele sau unii profită de tratatul de la Lisabona în propriul lor interes. E vorba de cooperarea consolidată. Există aici chestiuni de fond care se pun, cum ar fi protecția unitară prin brevete, va trebui să dezbatem această temă. E vorba acum de impunerea unei soluții și de a acorda celor trei limbi un statut privilegiat și aceasta fără o justificare corectă. Există însă alte limbi care sunt la fel de importante, iar portugheza este a treia limbă vorbită în lume. Eu cred că nu putem accepta o astfel de situație. Este un adevărat atac la multilingvism, care este o caracteristică principală a Uniunii Europene și, de altfel, multilingvismul este abandonat încet, încet. Domnul Pașca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană încearcă să realizeze o mai bună cooperare între statele membre în ce privește uh, protecția brevetelor. Oricum, Negocierile care au avut loc și la nivelul Consiliului European în decembrie au confirmat că la nivelul statelor membre există rezerve serioase în ce privește aceste patente europene, um, pornind de la regimul lingvistic al Oficiului European pentru Brevete. De aceea nu s-a putut ajunge la o decizie pozitivă în unanimitate. În această situație, trebuie să uh, așteptăm o reacție logică din partea acelor state care uh, doresc îmbunătățirea cooperării uh, noastre în ce privește protejarea proprietății intelectuale. Trebuie să stimulăm crearea unor patente europene comune protejate și sper ca Parlamentul să nu creeze asemenea obstacole. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Pașca. Iar colegul Schwab va avea următoarea intervenție. Mulțumesc, domnul președinte. S-au spus deja multe pe acest subiect, s-au adus argumente bune. Aș vrea să mă refer la câteva chestiuni de bază. În primul rând, trebuie să dăm curs apelului domnului Lene și uh, propunerii domnului Barnier. Și în acest spirit aș dori să nu menționez doar activitatea de succes a președinției belgiene, uh, pe, doar pe acest dosar, ci și pe altele. Uh, Domnul Lene a spus clar că nu este vorba doar despre chestiunea lingvistică. Nu trebuie să privim această problemă din punctul de vedere al utilizării limbii și al frumuseții limbii. Este o chestiune de procedură și Consiliul dorește să ia o decizie. Doamna uh, uh, colega noastră de la Verzi a spus pe bună dreptate că trebuie să fim foarte precauți la acest uh, capitol. Uh, nu este vorba despre uh, dorința unei subgrupe de la Consiliul de Miniștri să creeze un registru lingvistic, fiindcă discutăm despre 25 de state membre din 27. Așadar, dacă se ia dacă se dorește a se lua o decizie cu precauție în ceea ce privește cooperarea consolidată, uh, Parlamentul poate să-și dea avizul conform în acest caz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gheric, urmează, spune președintele patent europejski ma pomóc innowacyjności a dlaczego. stimați colegi patentul european trebuie să stimuleze inovația. De ce nu ar trebui brevetul european să stimuleze inovația? Pentru că trebuie să găsim formulele optime de brevete. Avem brevete pe termen mai lung, brevete pe termen mai scurt. Trebuie să Trebuie să găsim. Uh, a fost o defecțiune de predare tehnică. Președintele mulțumește domnului Gherec, doamna Roitova. Dlouhodobě podporu jednotný evropský patent, protože zvýší... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am susținut sistemul european de brevete un timp îndelungat pentru ca inovația să fie mai atractivă și pentru ca companiile să-și poată utiliza cunoștințele într-un mod mai bun și să sperăm că aceasta ne va proteja și împotriva produselor contrafăcute. Este o provocare uriașă. Din păcate, după 10 ani, Consiliul a ajuns doar la această procedură de cooperare consolidată și mă bucur că Republica Cehă și-a reconsiderat poziția. Știu că este o temă foarte delicată atunci când se vorbește despre cooperarea consolidată, în special din punctul de vedere a regimului lingvistic. Aceasta este o chestiune importantă pentru statele mari, dar sunt convinsă că aceasta va aduce beneficii tuturor inventatorilor din Uniunea Europeană chiar dacă aceasta va afecta și cehii. Este important ca acest sistem să fie echivalent celui din Statele Unite și sper ca Consiliul să simplifice această procedură pentru ca ea să fie mai bună. Ceea ce este de asemenea important este Oficiul European de Brevete. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Roitova, și în finalul uh, procedurii CHCI, doamna Hanslick. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe astăzi în legătură cu faptul că Europa și întreprinderile noastre au nevoie de brevete și sunt de acord cu antevorbitorii care au exprimat aceste idei. Fără o soluție dată de brevete, întreprinderile noastre vor uh, nu vor putea concura așa cum trebuie cu întreprinderile mai dinamice și mai inovatoare din țările emergente. Să nu uităm că Cooperarea consolidată însă nu reprezintă uh, metoda cea mai bună din punctul de vedere al pieței unice europene. Sunt o partizană a unei piețe unice puternice și doresc să eliminăm obstacole de pe piață. Nu aș dori să le creăm. De aceea fac un apel la toți membrii implicați în această activitate să găsim soluții în beneficiul întregii Europi. Discut aici despre un regim lingvistic nediscriminatoriu față de cei care nu vorbesc engleza, germana sau franceza. Consider că uh, cel mai corect ar fi să ne bazăm sistemul pe o singură limbă. Mulțumim, doamnă Hanslick. Uh, dezbaterea a ajuns la final. Urmează domnul comisar Barnier. Euh, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Hanslick, revin la propun punerea dumneavoastră. Pentru că Înainte de a mă referi la procedură, vă amintesc fondul problemei. Am discutat și în timpul președinției belgiene aceste aspecte. Dacă o întreprindere bulgară, slovacă, letonă, portugheză dorește să facă o solicitare de brevetare în propria limbă, poate să facă acest lucru. Iar costurile traducerii vor fi rambursate. În caz de litigiu, întreprinderea de asemenea va beneficia de o traducere în limba țării respective. Dacă um, există probleme um, legate de înțelegere, atunci funcționează principiul bona fide vreau să vă amintesc despre ce vorbim de fapt. Am propus ca o întreprindere care uh, solicită o brevetare să poată să se servească de propria limbă. Protecția juridică va fi asigurată într-una din cele trei limbi cu care uh, se lucrează în cadrul Oficiului pentru Patente. Nu am inventat eu această convenție, ea există de mult. Limbile vor fi engleză, franceză, germană. Și în, uh, se furnizează deci această asistență juridică pe întregul teritoriu european. Trebuie să discutăm dacă dincolo de aceste trei limbi care garantează protecția juridică să mai fie folosite și alte două sau trei limbi, care sunt importante pentru uh, comunicările legate de ceea ce se uh, derulează. Deci putem utiliza engleza sau putem utiliza portugheza sau letona sau neerlandeza. Iar de asemenea traducerile uh, vor fi gratuite. Deci, una din cele trei limbi pentru protecția juridică, alte două, trei uh, limbi pentru uh, comunicare. Vreau să subliniez că nu va exista niciun fel de discriminare pentru nici una din întreprinderile europene, uh, chiar uh, dacă vor fi situate într-unul din statele care până acum nu au favorizat cooperarea consolidată. Deci chiar dacă sunt din Spania și Spania nu a susținut acest tip de cooperare. De aceea, doamnelor și domnilor, pentru că am lucrat foarte serios pe acest proiect, fără partipriuri ideologice, am încercat să învingem toate obstacolele. Vă spun care este starea de fapt. Este o propunere care este acceptabilă din punct de vedere politic pentru toate cele 27 de state membre și este necesară din punct de vedere economic pentru toate întreprinderile din Uniunea Europeană. Iar în ce privește domnul Schwab, în ce privește situația economică, trebuie să încurajăm creația inovația pe continentul european, pentru că trebuie să beneficiem până la urmă de avantajele care decurg din această încurajare, să protejăm acele întreprinderi care fără această protecție acordată de brevetul european nu vor putea să fie competitive pe plan mondial. În ce privește contrafacerile, dacă noi nu protejăm drepturile de autor în Uniunea Europeană, nu le protejăm decât în două, trei state membre și în toate celelalte state membre produsele contrafăcute pot pătrunde pe piață. Este o piață internă comună, nu facem decât să distrugem locuri de muncă, ba chiar să creăm riscuri pentru sănătatea publică Există uh, medicamente falsificate. Deci, uh, vă spun că nu există niciun fel de partipri ideologic, există nenumărate argumente raționale pentru a progresa în acest domeniu. Iar în ce privește o remarca domnului Lopez Duril și doamna Lichtenberger, această cooperare consolidată care este susținută de 25 de state din 27, eh, poate să eh, nu va afecta în niciun fel piața unică. Vă garantez acest lucru. Pentru că eh, este nevoie, de fapt, ca pe piața unică să existe unanimitate. Aproape toate celelalte uh, reglementări privind piața unică uh, au fost adoptate cu o majoritate calificată. Deci putem acționa și acum în același fel. Sigur că trebuie să încercăm să evităm orice formă de fragmentare a pieței unice. Eu vă mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați arătat față de această propunere obiectivă și sper să susțineți cooperarea consolidată. Mulțumesc. Mulțumesc domnului comisar Barnier și din partea Consiliului doamna Gări. Mulțumesc, domnule președinte. În această seară, în primul discurs am utilizat uh, una din limbile care va fi limba brevetelor europene, vorbesc și alte limbi care însă nu vor fi incluse în acest uh, sistem de brevete, dar acum voi folosi limba mea maternă care nici ea nu va fi utilizată pentru brevete. Ea este vorbită de doar 50 de milioane de locuitori uh, în lumea întreagă, dintre care 10 milioane în țara mea. Și vreau să mă adresez aici în special colegilor spanioli și italieni. Vă rog să mă credeți. Noi acordăm o deosebită importanță tratamentului egal tuturor, față de toate limbile și, de asemenea, multilingvismului. Și pot să vă spun, de altfel, că, în mod normal, Până acum șase săptămâni reprezentam aici la Parlamentul stat membru, însă acum nu mai e cazul. Această țară avea o părere diferită față de brevetul european, însă guvernul maghiar și-a schimbat poziția în ultimele luni. Această decizie n-a fost deloc ușoară și ce s-a întâmplat practic? Ce a provocat această schimbare? Am avut consultări foarte serioase cu reprezentanții ai lumii afacerilor, ai companiilor, ai IMM-urilor și aceștia ne-au spus cu claritate, vă rugăm, schimbați-vă poziția, nu refuzați acest sistem european de brevete, pentru că în felul acesta nu faceți decât rău IMM-urilor. În felul acesta ați putea ajuta IMM-urile maghiare să facă parte din piața europeană a brevetelor și printr-un regim lingvistic funcțional ar putea să facă multe economii. Care este situația actuală? Avem 25 de state membre din 27 care sunt de acord și este o situație mai mult decât bună, pentru că întotdeauna am susținut ideea unei piețe unice europene puternice și am avut încredere că aceasta va duce la o creștere economică europeană. Și mulți din colegii care au luat cuvântul astăzi s-au referit deseori la această criză și la faptul că avem nevoie de creștere economică și de o protecție a pieții unice. Și tocmai aici intervine sistemul de brevete european, care este atât de important. Așa cum a arătat și domnul Barnier, cred că atât companiile din Spania cât și cele din Italia vor avea de beneficiat de pe urma acestui sistem european dacă el va deveni realitate. Acum aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, cineva ne-a întrebat de ce această grabă și de ce dorim să facem totul cu rapiditate, pentru că propunerea Comisiei a venit abia în iunie anul trecut. Cred că cineva din sală a răspuns deja la această întrebare. Cineva ne spunea uh, că s-a dezbătut asupra regimului lingvistic în ultimii 10 ani, deci uh, nu se poate vorbi de nicio grabă aici. Cealaltă întrebare care s-a pus, uh, dacă am făcut tot ce puteam pentru a ajunge la o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Și cred că președinția belgiană a făcut într-adevăr tot ce a putut tot ce a fost în mâinile ei pentru a ajunge la această soluție. Și dacă vedem propunerile care au fost prezentate astfel încât acestea să fie acceptabile pentru cele 27 de state membre, ne dăm seama de acest lucru. Însă, din păcate, în ciuda tuturor acestor eforturi, în luna decembrie, 12 state membre au cerut procedura de cooperare consolidată și, așa cum am spus, acum s-a ajuns de la 12 la 25. Deci n-am putut face altceva. Președinția n-a putut face decât să adopte această procedură de cooperare consolidată. Iată de ce vă cer acum susținere. Vă rog să vă gândiți la piața unică europeană, pentru că această piață trebuie uh, consolidată. Au existat mai multe studii care au arătat că una din barierele în calea progreselor pe această piață este tocmai lipsa unui sistem european de brevete. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, pentru că dacă ar avea acest sistem ar putea inova și ar putea avea mai multă cercetare. Mulțumim, doamnă Gări. La final, domnul raportor Lene. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, la final doar trei remarci. Domnul comisar Barnier a spus deja că cooperarea consolidată a fost creată pentru a depăși obstacolele uh, pe dosarele care au fost votate în unanimitate. Um, există o excepție în tratatul de Lisabona privind această cooperare și tocmai de aceea a fost creată uh, aceasta. În al doilea rând, regimul lingvistic. Nu este vorba despre asta acum, este vorba despre o chestiune de procedură. Uh, pe atunci, la raportul Palacio, am discutat despre faptul că o singură limbă este și mai eficient din punct de vedere al costului decât trei. Dar uh, avem de-a face cu un sistem unitar de brevet uh, european. Uh, se lucrează cu limbi asupra cărora s-a decis deja și o modificare regimului lingvistic ar trebui să rezulte într-o modificare a întregului organism ce se bazează pe care se bazează acest demers. Acesta ar include și Elveția și Malta. Și dacă nu putem să cădem de acord uh, uh cu 27 state membre, cum o putea face cu 39 care aparțin forului de brevetare? Deci, cred că nu am face decât să tergiversăm la nefinit finalizarea dosarului. Toate cele trei servicii juridice au posibilitatea Um, de a apela la cooperarea consolidată. Mi se pare că oricum cei vizați de brevete nu înțeleg cearta ce se poartă la nivel politic. Aceștia oricum, la nivel de cercetare, utilizează o singură limbă. Și pentru cei care participă la brevetare, uh, această discuție pe tema lingvistică nu este ușor inteligibilă aici la Parlament. Nu știu dacă am înțeles corect, dar cred că da. Ideea este că acest uh, brevet să fie deschis tuturor, tuturor întreprinderilor, chiar și celor care nu fac parte din instrumentul de cooperare consolidată. Este un lucru de la sine înțeles uh, ca brevetul să fie pus la dispoziția statelor lumii întregi, dacă am înțeles eu corect. Deci, statele care nu participă în, consolidarea, în cooperarea consolidată nu sunt defavorizate dacă vreau să implementez un brevet în cadrul statelor din uh, cooperarea consolidată, atunci uh, pot participa nimeni nu este exclus. Nimeni nu este exclus de la activitatea de traducere a unui brevet. Dacă cineva spune că un brevet este atât de important încât trebuie tradus în limba proprie, atunci poate să recurgă la activitatea de traducere. Dar vă rog nu spre costurile celor care emit, celor care creează patentele. Cel care comandă, de exemplu, muzica de pe internet trebuie să plătească singur acest serviciu ar fi bine să se procedeze astfel, în cazul în care se consideră că limba este atât de importantă încât uh, trebuie să fie utilizată peste tot, inclusiv în sistemul de brevetare european. Foarte bine, se poate recurge la activități de traducere, activități care pot fi plătite din propriul buzunar. Am simțit nevoia să spun acest lucru pentru a arăta de fapt unde ne situăm cu Uh, importanța acestui dosar. Mulțumesc, spune președintele. Închidem această dezbatere. Votul are loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Ivo Belet. Contaminarea radioactivă a produselor alimentare.